proces verbal va autentifica această nominalizare. Conform articolului 78 am se, din regulamentul de procedură uh, am semnat împreună cu președintele Consiliului în decembrie două acte, titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal acestei sesiuni. Pentru azi și mâine, cu privire la ordinea de zi, n-am nicio cerere de uh, modificare a ordinei de zi. Pentru miercuri, avem o solicitare din partea verzilor în legătură cu declarația înaltului reprezentant cu privire la atrocitățile din Nigeria. Și dau cuvântul pentru a prezenta această solicitare de modificare ordinea zi doamnei Hautala. Our group proposes... Domnule președinte, după cum uh, ați citit chiar dumneavoastră, dorim ca în alte reprezentanți să facă o declarație pe care să o confirmăm printr-o rezoluție a Parlamentului European. Asta pentru că considerăm că uh, grup, uh, actele uh, teroriste cu tremurătoare Uh, comise de grupul islamist uh, Boko Haram sunt uh, absolut inacceptabile. Se pare că o întreagă comunitate cu peste 1000 de locuitori a fost practic rasă de pe pământ. De aceea vreau să solicit cu respect acestui Parlament să includă pe ordinea sa de zi această declarație cu rezoluție. Este cineva care dorește să ia cuvântul în susținerea acestei solicitări? Domnule Guerrero. Sí, gracias. Da, mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu dorește să sprijine existența unei astfel de declarații din partea înaltului reprezentant și să avem o discuție referitoare la aceste fapte care, iată, se repetă în Nigeria și care afectează viața multor persoane și care uh, umilesc în special femeile. În orice caz, noi am preferat ca rezoluția să fie adoptată în următoarea plenară, având în vedere că vom discuta la finalul acestei săptămâni și nu vom avea mult timp să o pregătim, dar da, pentru dezbatere, da, pentru declarație, ni se pare un subiect important de abordat și am prevera ca rezoluția să fie în februarie. Dacă există cineva care se opune sau dorește să aducă contraargumente, dacă nu există, vreau să întreb dacă sunteți de acord cu propunerea domnului Guerrero să ascultăm mai întâi care este declarația și să ajungem la o rezoluție în următoarea sesiune? Doamna Hautala, cred că este de datoria noastră să discutăm această declarație astăzi. Sus mâna, vă rog, președintele, cine este pentru această declarație? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun, se adoptă. Bun, Declarația în această sesiune, rezoluție în sesiunea următoare. Domnule coleg, înțeleg că veți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu doresc să intervin din nou, dar vreau să întreb dacă ar trebui să avem o dezbatere atât de importantă miercuri sau mai degrabă joi dimineața, unde vor putea participa mai mulți colegi decât miercuri seara, chiar în condițiile în care agenda arată așa cum arată în momentul de față. De aceea, propunerea noastră este de a avea această dezbatere joi dimineața. Äh, Am efectuat deja votul și miercuri, oricum, doamna Mogherini se află aici toată ziua, de aceea cred că se impune să audiem declararea altei reprezentante miercuri. Vom încerca să facem în așa fel încât uh, să fie inclusă pe ordinea de zi uh, pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de uh, colegi. Pentru joi nu există cerere de modificare, dar v-aș ruga